Monsieur le Président! Domnul președinte. Mesdames et messieurs, Doamnelor și domnilor, începem voturile. Vă rog frumos să luați loc. Nous allons commencer une séance de vote. Nous allons commencer par un appel nominal, donc un... Începem cu un vot cu apel nominal, deci vă rog frumos să luați loc. Doamna Frasoni, domnule președinte, vreau numai să fac observația acum când colegii încă iau loc. Noi am schimbat regulamentul pentru că petreceam prea mult timp cu dezbateri inutile și am hotărât că asupra raportului Auken n-ar fi trebuit să existe o dezbatere.